Muito bom dia. Declaro aberta. Bună ziua. Declar sesiunea din această dimineață deschisă. Înainte de a începe dezbaterile de pe ordinea de zi din această dimineață, aș dori să anunț rezultatele celei de-a doua sesiune de vot de ieri. Aceste rezultate sunt următoarele. După cum vă aduceți aminte, am avut mai multe voturi unice. Mai întâi un vot în legătură cu capul verde și um, acest uh, vot a fost pozitiv, se adoptă. Rezultatele vor fi la dispoziția tuturor și le vedeți și pe ecran. Al doilea vot a fost uh, cel al rezoluției privind capul verde și aceasta se adoptă. Apoi am avut un vot în legătură cu Guinea-Bissau uh, și apoi o rezoluție în legătură cu Guinea-Bissau și ambele se adoptă. Apoi, am avut un protocol în legătură cu Sao Tome în principe, se adoptă de asemenea. Apoi am avut un vot în legătură cu um, Confederația Elvetică și acesta se adoptă. Apoi am avut un vot um, al unei rezoluții privind encefalomielita mialgică și acest uh, vot a fost pozitiv, se adoptă. Am avut apoi un vot în legătură cu mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, se adoptă. O rezoluție privind uh, Fondul de Solidaritate, se adoptă. Și în fine am avut un vot privind un buget rectificativ numărul 3 pe 2020 uh, se adoptă și bugetul rectificativ numărul 4 se adoptă. Am avut uh, de asemenea o rezoluție privind Moldova, se adoptă, un protocol UE Moldova se adoptă. Apoi, Maroc, un uh, vot privind Marocul se adoptă, un vot privind Iordania se adoptă, Apoi, legă, unul în legătură cu China se adoptă. Am avut un vot în legătură cu Georgia. Se adoptă de asemenea. Și în fine, un ultim vot unic a fost cel privind acordul euro-mediteranean UE-Israel uh, în domeniul aviației. Și acesta se adoptă. Acum, aș dori să trec la anunțarea rezultatelor voturilor privind amendamentele. Sunt amendamente la moțiunea de rezoluție privind conferința privind viitorul Europei. Amendamentul 18. Aștept puțin să se afișeze. Iată. Amendamentul 18 a fost respins. Amendamentul 1 a fost respins. veți găsi rezultatele detaliate ale acestor voturi pe ecran, puteți să le verificați. Amendamentul 2 a fost respins. Amendamentul 3 a fost respins. Amendamentul 11 a fost respins. Amendamentul 19 respins. Amendamentul 20. Respins. Amendamentul 4. Respins. Amendamentul 5. Respins. Amendamentul 6. Respins. Amendamentul 7 Respins. Amendamentul 21. Respins. Aliniatul 6, prima parte, se adoptă. Aliniatul 6, a doua parte, se adoptă de asemenea. Amendamentul 8 se respinge. Amendamentul 22 se respinge. Amendamentul 23 se respinge. Amendamentul 9 se respinge. Amendamentul 10 se respinge. Amendamentul 12 se respinge. Amendamentul 13 în legătură cu considerentul A se respinge. Amendamentul 14 se respinge. Considerentul B, prima parte, se adoptă. Considerentul B, a doua parte, se adoptă. Trecem la amendamentul 15, acesta a fost respins. Amendamentul 16 a fost de asemenea respins. Amendamentul 17, legătură cu considerentul D, a fost și acesta respins. Și acum aș dori să trec la anunțarea rezultatelor privind crearea unei comisii speciale privind inteligența artificială. Amendamentul 1 se respinge. Amendamentul 7 se respinge. Amendamentul 8 se respinge. Amendamentul 9 se respinge. Amendamentul 2 se respinge. Amendamentul 10 se respinge. Amendamentul 3 se respinge. Amendamentul 11 se respinge. Amendamentul 12 se respinge. Amendamentul 4 se respinge. Amendamentul 13 se respinge. Amendamentul 5D se respinge. Amendamentul 14 se respinge. Amendamentul 16 se respinge. Amendamentul 6 se respinge. Amendamentul 6 se respinge, repetă domnul președinte. Amendamentul 6, aliniatul 1A se respinge. Nu. Președintele se um, corectează. Amendamentele precedente au fost comisia, în legătură cu Comisia Specială privind interferențele străine și acum avem amendamentele la, în legătură cu comi, Comisia Specială privind inteligența artificială. Amendamentul 6 respins, amendamentul 7 respins. Amendamentul 8 respins. Amendamentul 9D respins. Amendamentul 13 respins. Amendamentul 10D respins. Amendamentul 14 respins. Amendamentul 15 respins. Amendamentul 1 respins. Amendamentul 2 respins. Amendamentul 11 respins. Amendamentul 3 respins. Amendamentul 4 respins. Amendamentul 12 respins. Amendamentul 5 respins. Acestea au fost rezultatele votului privind Comisia Specială privind inteligența artificială. Și acum trecem la ajustările bugetare în urma pandemiei COVID-19. Amendamentul 5 se adoptă. Amendamentele 1 și 4 respinse. Amendamentul 2 respins. Amendamentul 3 respins. Astfel s-a încheiat comunicarea rezultatelor. Cel de-al doilea cel, tur de vot, cel de-al doilea sesiune de vot de ieri. Și după comunicarea acestor rezultate putem trece la dezbaterile prevăzute pe ordinea de zi de astăzi. După cum știți, începem cu o dezbatere comună Vom avea declarațiile vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Mulțumesc mult înaltului reprezentat pentru prezența sa alături de noi. Vom avea declarații în legătură cu consecințele asupra politicii externe ale crizei COVID-19 privind legea privind securitatea națională a Republicii Populare Chineze pentru Hong Kong și necesitatea ca UE să apere nivelul ridicat de autonomie al Hong Kongului, răspunsul UE la posibilă anexare de către Israel de teritoriu în Cisjordania, amintesc deputaților că în această dezbatere comună nu vor avea loc intervenții spontane cu cartonașul albastru sau cu cartonașul albastru. Acestea fiind spuse, dau cuvântul înaltului reprezentant, uh, Josep Vorel, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru prezența alături de noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Trei teme. Am să atac toate cele trei teme. Mai întâi, răspunsul Uniunii Europene la criza coronavirus. E limpede că pandemia globală are nevoie și de soluții globale iar Uniunea Europeană trebuie să fie în centrul acestui răspuns. Ca atare, vom susține și țările noastre partenere care se confruntă cu pandemia. Am prezentat deja aceste elemente în ședințele de comisii parlamentare pe 8 iunie. Am discutat uh, Consiliul pentru Afaceri Externe pentru Dezvoltare cum să ne mișcăm cât mai rapid și cum să mobilizăm uh, cele 35 de miliarde de euro pentru a ajuta țările cele mai vulnerabile din Africa, America Latină și vecinătatea noastră. Uh, putem spune că nu sunt bani noi, dar resurse deja alocate, e adevărat, dar chiar și așa a fost foarte important să prioritizăm uh, combaterea pandemiei. Extinderea programelor pentru refugiați din partea UE sunt de asemenea cruciale pe durata crizei și apreciem eforturile Parlamentului de a aproba uh, bugetul amendat în iulie pentru a acorda peste 400 de milioane de euro pentru a-i susține pe refugiații sirieni. În propunerea CFM am uh, suplimentat bugetul pentru acțiune externă, gândindu-ne la uh, instrumentele de nouă generație uh, pentru ajutor umanitar uh, și o altă parte pentru a avea un plafon mai ridicat uh, pentru celelalte instrumente de uh, cooperare internațională, respectiv ajutor. Uh, provizionăm 10,5 miliarde suplimentare cu care vom putea oferi garanții până la 130 de miliarde pentru uh, operațiunile uh, Fondului de Dezvoltare Durabilă Plus, precum și asistența microfinanciară și împrumuturi către state terțe. Toate acestea ne vor permite să stimulăm investițiile verzi în, în țările partenere din întreaga lume. Sper să contez în continuare pe susținerea dumneavoastră, așa încât să menținem un nivel ambițios al resurselor pentru acțiunea externă a Uniunii Europene. Al doilea rând, și pot să spun că toate acestea sunt foarte necesare. Crize de proporții biblice, pot să vă spun, uitați-vă ce se întâmplă în America, unde lucrurile nu fac decât să se înrăutățească. Slavă Domnului, în Africa lucrurile nu, sunt atât de, nu stau atât de rău pe cât ne-am fi așteptat, dar consecințele economice ale acestei crize vor fi extrem, extrem de serioase și tare mă tem că vor fi și de lungă durată. Cea de-a doua temă a dezbaterii noastre de astăzi se referă la uh, Republica Populară a Chinei uh, și legile securității în Hong Kong. Permiteți-mi să pun un cadru răspunsului meu pe un fapt evident. COVID, criza COVID nu a făcut decât să accelereze niște tendințe existente cu tensiuni între China și Statele Unite, uh, tensiuni care sporesc de la zi la zi. Și vreau să repet ce am mai spus deja, ce am mai scris deja, în repetate rânduri, Europa trebuie să-și găsească propria cale când vine vorba de a echilibra relațiile sale cu ambii, acești ambi actori. Ministrii de afaceri externe spuneau cam același lucru uh, la Consiliu, în presa franceză, poate ați văzut, e un punct de vedere împărtășit, repet, în Consiliul pentru Afaceri Externe. Dar asta nu înseamnă neapărat echidistanță. Parteneriatul transatlantic rămâne pentru noi cel mai important și o relație strategică pentru Uniunea Europeană. Ehm, menținem divergențe, bun înțeles, cu administrația curentă a Statelor Unite. Este un lucru evident și foarte limpede. Bună oară, nu putem accepta poziția lor pe multilateralism ehm, sau ce se întâmplă la um, Curtea Penală Internațională. Cu toate acestea, căutăm să avem schimburi pozitive ori de câte ori e posibil relația noastră cu China, pe de altă parte, nu poate fi uh, limitată la o singură categorie. Unii, unora le plac schemele simple, dar lucrurile nu stau așa, relația e una complexă și așa va rămâne. Ca atare trebuie să se bazeze pe încredere, reciprocitate și transparență. China este un partener necesar Altfel nu vom putea răspunde provocărilor globale, iată, pandemia e un exemplu, sau schimbarea climatică. Cine își poate imagina că putem combate schimbarea climatică fără uh, contribuția Chinei? Însă, sigur, drepturile omului rămân un punct contencios în relațiile noastre și mă refer mai ales la Hong Kong, unde Săptămâna trecută, uh, cu ministrul de externe chinez, am avut o lungă discuție față în față, peste trei ore. Cred că a fost o conversație utilă, francă, despre toate elementele relației noastre complexe. Și am discutat și adoptarea legilor securității în Hong Kong, eu arătând că acestea nu sunt conforme cu angajamentele Chinei la nivel internațional, în special declarația comună um, britano-chineză um, uh, din tratate. Încălcarea drepturilor fundamentale ne afectează pe noi toți, noi toți, nu doar pe cetățenii Hong Kongului. Vorbim de valori, de principii și de nevoia de a susține angajamentele internaționale. Mai ales atunci când uh, China încalcă principiul uh, o țară, două sisteme. Uh, Poate că știți, argumentele mele au fost foarte clare. Declarația mea în numele Uniunii Europene, în numele tuturor celor 27 membri, mhm. pe 29 eh, mai. La vremea respectivă aveam unanimitate pe o temă Uh, și iată, <laughs> e ceva uh, tot mai uh, puțin întâlnit în Consiliul de Afaceri Externe, unanimitatea. Am ridicat aceeași problemă și la Consiliul de Securitate al ONU atunci când am avut șansa să mă adresez acestui organism exact în ziua în care această decizie a Chinei a fost adoptată. Și în partea de întrebări și răspunsuri vă stau la dispoziție pentru a vă explica care sunt măsurile concrete luate de UE în această problemă. Acum, trecând la a treia temă, posibila, posibilele anexări în Cisjordania de către Israel. Revin la această problemă. Posibilă anexare de către Israel a unor teritorii palestiniene. Ei bine, aici poziția noastră este clară, deși, odată în plus, e greu de găsit unanimitate, dar am avut o majoritate puternică care continuă să susțină uh, soluția celor două state, o soluție negociată, bazându-se pe parametrii internaționali, considerând că orice tip de anexare ar încălca uh, legislația internațională. Prin urmare, Facem un apel la Israel să se abțină de la decizii unilaterale și să înceteze orice anexare a teritoriilor palestinene ocupate. Am exprimat acest punct de vedere în apelurile telefonice pe care le-am avut cu uh, ministrul de externe, respectiv de apărare al Israelului. Această anexare ar fi o încălcare foarte gravă a legislației internaționale. În martie, la Geneva, 27 state membre au fost de acord cu acest lucru. La ultimul Consiliu de Afaceri Externe, uh, cum vă spuneam, nu am obținut unanimitatea pe aceeași temă, dar, cum vă spuneam, majoritatea a fost una puternică uh, pentru a susține principiul uh, enunțat. Anexarea aduce mari prejudicii uh, soluției propuse a uh, celor două state și ar afecta din nou stabilitatea regională, relațiile noastre cu Israel, precum și relațiile Israelului cu statele arabe, precum și potențial securitatea Israelului. Aceste elemente nu sunt negociabile pentru noi. Vreau să subliniez acest lucru. În fine, din perspectiva Uniunii Europene, anexarea ar aduce cu sine consecințe foarte grave pentru uh, colaborarea pe care avem cu Israelul. Vreau să-mi respect timpul de vorbire și cum ajung spre final, nu am să vorbesc um, de impactul specific al unui posibile anexări, dar aș sublinea dată în plus că UE are obligații și responsabilități potrivit legislației europene și internaționale și cum s-a amintit la Consiliul pentru Afaceri Externe, uh, cooperăm cu partenerii noștri israelieni pentru a evita o astfel de situație înainte de a fi prea târziu și în acest sens ne folosim toate capacitățile diplomatice pentru ca o astfel de anexare să nu aibă loc. Uh, cum vă spuneam, am avut uh, discuții constructive cu miniștrii de resort din Israel, explicându-le gravitatea anunțului pe care l-au făcut. Am discutat și cu liderii palestinieni, cu reprezentanții cheie. Mai mulți miniștri de externe europene au transmit același mesaj și am avut discuții și cu uh, Mike Pompeo, secretarul de stat uh, american, chiar la începutul acestei săptămâni. Am avut o, o conversație de o oră și jumătate cu Mike Pompeo. În uh, săptămânile și lunile care vin vom continua să comunicăm cu părțile implicate, cu comunitatea internațională, pentru a uh, susține uh, soluția negociată a celor două state, bazându-ne, repet, pe parametrii internaționali uh, care să asigure drepturi egale pentru toți. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat un minut și jumătate suplimentar. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Am să mă opresc aici. Însă, firește, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru uh, întrebările care vor veni cu siguranță în dialogul nostru. Mulțumesc! Ehm, Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mulțumim uh, pentru declarația dumneavoastră pe aceste subiecte foarte importante. Acum aș dori să dau cuvântul eurodeputaților, însă aș dori să rog pe toată lumea să-și respecte timpul alocat în primul rând, apoi rog colegii să respecte și subiectele dezbaterii din această dimineață. Îi dăm cuvântul în primul rând domnului David McAllister, în numele grupului PP. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că Într-adevăr, trebuie să luptăm pentru autonomia strategică a UE, trebuie să promovăm uh, soluțiile multilaterale și interesele noastre în spiritul solidarității, însă, în același timp, salut această dezbatere privind consecințele din uh, punctul de vedere al uh, politicii externe ale pandemiei. Știm cu toții că această pandemie nu va avea ca rezultat doar schimbări economice, sociale și medicale foarte importante, ci, așa cum spunea domnul Josef Borel înainte, această pandemie va uh, schimba radical situația din punct de vedere geopolitic. Și vă dau câteva exemple în care vedem o deteriorare a democrației și drepturilor uh, fundamentale prin creșterea uh, campaniilor de discriminare și atentate cibernetice și nu cooperare internațională. Noi, Parlamentul uh, European, ar trebui să subliniem că aceste amenințări globale, în urma uh, pandemiei, necesită și măsuri puternice și coordonate uh, invită toate comisiile din parlamentele naționale care se ocupă de politica externă să se ocupe de această reacție globală. Primim uh, foarte multe rapoarte de la aceste comisii și sperăm ca cu ele să putem uh, punem accentul pe importanța politicii externe în combaterea pandemiei uh, globale și putem astfel transmite un semnal de solidaritate cu partenerii noștri din întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumim, David! Iar acum aș dori să dau cuvântul lui Tony Picula. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentant. Implicațiile crizei COVID-19 asupra afacerilor externe sunt multiple în relațiile internaționale, în comerț, în dezvoltare și în evoluția ordinii multilaterale în general. Trebuie să ne însușim responsabilitatea în lupta împotriva pandemiei, pe baza valorilor și principiilor noastre. Prioritățile noastre trebuie să fie să ajutăm comunitățile cele mai vulnerabile, să oferim acces la vaccin, să sprijinim încetarea focului și um, să lăsăm, să facem în așa fel încât fluxurile de furnizare a echipamentelor medicale să funcționeze. În, în interesul tuturor. Lupta împotriva dezinformării trebuie să fie prioritatea noastră. Ne bucurăm de noua comunicare și sperăm că ea ne va face mai rezilienți. În fine, în spiritul multilateralismului, al cooperării cu instituții esențiale cum ar fi ONU, OMC și G20, trebuie să, ca împreună cu partenerii internaționali, să facem față consecințelor pandemiei uh, și să ne bazăm pe dezvoltarea multilaterală ca element principal pentru relansarea economiei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul Malika Asmani. Două minute, vă rog. Da, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul mandatului său, Comisia Europeană a anunțat ambițiile sale geopolitice. Europa vrea să devină un jucător global. Coronavirusul a pus această ambiție în fața unui test greu. În ultimele luni, lumea noastră a devenit cumva mai mică. Am fost închiși în casele noastre, în carantină și totuși acest virus a a atins toate colțurile lumii și a devenit un virus global. Asta demonstrează cât de conectați și interdependenți am devenit. Cu toate acestea, pare nerealist să ne gândim că ne putem uni la nivel global pentru a face față crizei. E trist să vedem țări în care s-a utilizat uh, această criză a virusului pentru a diviza Europa și uh, mergând împotriva intereselor noastre. Așa zis, uh, corona diplomație, escaladarea tensiunilor, iată un exemplu al Libiei și a ce se întâmplă la granița China-India. Uh, trebuie să înțelegem că lumea se schimbă foarte, foarte rapid. E vital ca Europa să devină mai asertivă pentru a face față provocării cu o voce unită pe arena globală. Acum e momentul pentru ca și Comisia să se ridice la înălțimea ambițiilor sale geopolitice, găsind originea virusului, fiind lider în comunitate pentru a oferi tuturor cetățenilor din toate țările vaccinul mult așteptat, să fie un lider în protejarea intereselor europene, cu aliații noștri democrați și liberali din lume. În absența unui leadership global din partea Statelor Unite, Un european trebuie să ocupe acest uh, rol. De aceea vreau să reiterez că trebuie să îmbrățișăm această oportunitate geopolitică și diplomatică. Europa trebuie să fie mai determinată ca niciodată să ocupe acest rol de lider. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, spune președintele. Acum are cuvântul Marco Dreosto. Un minut. Gentile vicepreședinte Borrell, Domnule vicepreședinte Borel, este evident modul în care criza cauzată de pandemia de COVID-19 schimbă echilibrele geopolitice globale. În acest complex este clar că China nu a fost un partener pe care să ne putem baza în această criză. Noi repetăm faptul, așa cum a cerut de mai multe ori secretarul nostru Mateo Salvini, nevoia unei anchete internaționale pentru a înțelege cauzele și originile acestui virus regimul comunist are, vinele, are vina sa și Uniunea Europeană trebuie să ceară aceste anchete. Dumneavoastră, în calitate de înalt reprezentant, Um, a, s-a exprimat mai, v-ați exprimat mai clar în discuția cu guvernul chinez decât uh, guvernul italian. Acesta, inclusiv ministrul de externe uh, Luigi Di Maio, nu a avut forța de a condamna Pechinul și astfel uh, Italia um, s-a înscris printre țările vasale ale Chinei. Trebuie să vedem cine e liber și cine nu, cine alege libertatea sau și cine privește Partidul Comunist Chinez ca un model de urmat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Butikofer. Două minute. President, Mr. Borrell. Domnule președinte, domnule Borrell, dragi colegi, criza globală provocată de către pandemia uh, COVID 2019 se caracterizează prin două trăsături noi. Este prima criză internațională de zeci de ani în care Statele Unite s-au retras uh, din orice rol posibil uh, internațional de lider, în timp ce China, uh, China s-a aflat în centrul acestei uh, crize mai mult decât oricând și asta nu e de bine. Această situație reflectă schimbările continue internaționale în relațiile internaționale. În primul rând, avem o bătălie hegemonică între două superputeri și, pe de altă parte, instituțiile internaționale sunt slăbite, mă gândesc mai ales la instituțiile multilaterale. Ele sunt, de asemenea, subminate și, prin impactul crizei, aceste crize nu fac decât să se accelereze pentru Uniunea Europeană asta reprezintă un imperativ. Trebuie să ne Uh, asumăm rolul și să ne respectăm uh, obligațiile internaționale cu mai multă încredere. Bilanțul nostru nu este neapărat foarte bun am uh, eșuat când am impus uh, interziceri de exporturi. De asemenea, pe de altă parte, însă am adunat mulți bani pentru cercetare. Am solicitat de asemenea o anchetă în ceea ce privește uh, originea și răspândirea virusului, dar provocările sunt foarte mari, sunt uh, numeroase. Lupta pentru interesele și valorile noastre înseamnă că trebuie să găsim aliați și să arătăm uh, dușmanilor noștri că suntem în joc. Și în încheiere aș dori să fac o observație cu privire la Hong Kong. Aș dori să salut Uh, declarația recentă a G7. Prin rezoluția noastră, Parlamentul European va spune că Uniunea Europeană nu doar face să critique, ci dorim ca China să înțeleagă că uh, uh, noi ne asumăm relațiile internaționale, dar cu un cost. Acest mesaj ar trebui să fie transmis la summitul UE-China de luni. Mulțumesc! Mulțumim! Acum aș dori să au cuvântul lui Witold Wojcikowski. Un minut, vă rog. Panie președinte, senior Borel. Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, Acum 20 de ani, un ministru polonez al afacerilor externe, împreună cu secretarul de stat american, inițiau Comunitatea Democrației la Varșovia iar astăzi celebrăm cea de-a 20 aniversare a acestui eveniment. Iată de ce președintele polon, Andrei Duda, a fost invitat la Casa Albă ca primul uh, șef de stat care vizitează uh, Statele Unite după declanșarea pandemiei de COVID-19. Uh, sigur, în această ședință se vor discuta aspecte bilaterale, dar și relațiile transatlantice Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe astfel de cooperări. Haideți să nu ne mai divizăm, să nu ne mai rupem de Statele Unite. Nu ar trebui să alegem între China și Statele Unite, eh, ci să fim împreună împotriva Uh, virusului și pentru securitate. Iată de ce fac un apel la dumneavoastră, domnule Borel, și la serviciile dumneavoastră, precum și serviciului de acțiune externă al UE. Vă rog, contribuiți la eforturile derulate, iată, acum de președinția poloneză pentru a ne asigura că susținem relațiile transatlantice. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Demirel. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. De luni, vorbim uh, doar despre corona și această pandemie arată foarte clar care sunt greșelile pe care le-am uh, avut uh, în sistemul politic și economic de zeci de ani, Uniunea Europeană uh, a uh, mers doar cu o lozincă, trebuie să privatizăm cât mai mult. Între 2011 și 2018 a, arăta, a făcut uh, foarte multe solicitări statelor membre pentru a face cât mai multe privatizări și, pe de altă parte, în cadrul PESCO să crească tot mai mult cheltuielile militare. Domnule Borel, milioane de europeni trebuie să se confrunte acum cu provocări sociale, sociale, își pierd uh, locurile de muncă și o parte din venituri. Și tocmai acum, dumneavoastră, în bugetul european, pentru prima dată, tăiați, uh, uh, propuneți 50 de milioane pentru cercetarea în domeniul militar. Deși asta interzice articolul 41 aliniatul 2. De ce nu înțelegeți că bombele și panțerele nu dau de mâncare și deci astfel și nici nu pot să vindece pe nimeni? Spuneți că avem nevoie de bani ani. Uh, Timpurile Europei naive au trecut. Eu cred că această spirală a înarmărilor și această uh, orientare geopolitică nu cred că ne aduce mai multă siguranță și securitate. Mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul lui Antoni Comin i Oli Olireves. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să arătăm lumii că este inacceptabil să folosești lupta împotriva pandemiei ca scuză pentru a submina statul de drept. Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie ca politica externă a UE să, se, să fie condusă de valorile sale fundamentale, apărarea drepturilor omului și libertățile democratice. Și reprezentanții Uniunii trebuie să reprezinte credibil aceste principii. Săptămâna aceasta um, au fost publicate documentele CIA din anii 80 care arată că guvernul spaniol condus de Felipe González a fost de acord cu formarea unui grup de mercenari gal pentru a lupta în afara legii împotriva terorismului, împotriva terorismului de stat și în 98 Uh, ați exprimat solidaritate cu ministrul secretar de stat după ce a fost condamnat, condamnat la închisoare pentru asta. Microfonul a fost oprit. Uh, peço, por favor, eu peço ao orador que respeite os temas. Îi rog pe oratori să respecte subiectul de pe ordinea de zi. Dacă nu, intervenția dumneavoastră nu respectă ordinea de zi și nu este auzită. Vă rog, încheiați-vă acum intervenția. Domnule înalt reprezentant, cu mult respect, dar cu exigență de etică și contundent din punct de vedere politic, vă întreb Um, sprijiniți uh, pe cei reprezentanți de teroriști de stat, de răspunsul dumneavoastră depinde nu doar posibilitatea dumneavoastră de a acționa ca în alt reprezentant, dar și credibilitatea Uniunii Europene în fața comunității internaționale. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, amintesc tuturor colegilor că avem ordine de zi cu trei subiecte pentru această dezbatere. Intervențiile în legătură cu subiecte care nu sunt pe ordinea de zi nu respectă nu respectă deci vă rog respectați subiectele stabilite pentru plenara de astăzi. Are cuvântul acum Mihail Galer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Consecințele economice ale crizei COVID vor duce la o destabilizare a statelor și regiunilor care deja au fost afectate de crize și conflicte. Unii actori încearcă în umbra crizei să-și continue agenda ascunsă și ar trebui să contracărăm această măsură. În ceea ce privește China, trebuie să-i reamintim că acordul cu privire la Hong Kong cu Regatul Unit este un acord juridic obligatoriu care a fost validat de ONU. Nu este vorba de un document istoric. Este foarte bine că reprezentanții politici din Europa se duc în Europa, în Israel sau au un dialog uh, prin internet pentru a uh, spune uh, guvernului de acolo că aceste anexiuni ne, incorrecte din punct de vedere juridic Uh, nu uh, pot aduce nimic bine. Vă rog uh, să le transmitem mesajul abțineți-vă. În ceea ce privește state precum Moldavia, Georgia și Ucraina, trebuie de asemenea să constatăm că oligarhii continuă să-și impună agenda în umbra Chinei și deci Uniunea Europeană trebuie să continue să insiste pe, reforma, pe agenda de reforme. Mulțumesc! Mulțumim! Acum aș dori să dau cuvântul domnului Udo Bulman. Un minut. Domnule vicepreședinte Borel, și fără criza corona, anul acesta ar fi fost unul dintre anii uh, cei mai uh, îngrozitoare în ceea ce privește catastrofele umane de zeci de ani. În urmă cu câțiva ani, 80 de milioane de persoane uh, au fost afectate de foamete, deci și fără corona uh, ar fi fost vorba de 120-130 de milioane de oameni pentru că catastrofele mondiale uh, îi afectează. Corona nu va face decât să dubleze aceste uh, cifre. 260 de milioane de oameni sunt afect, uh, afectați de către foamete, de uh, moarte în masă. Este foarte bine că a mobilizat aceste mijloace financiare, dar aveți la dispoziție uh, volumul necesar colectiv pentru a pune capăt aceste, acestui genocid, ca să știm de ce vorbim în acest an și ne puteți spune câteva cuvinte în legătură cu politica de sancțiuni împotriva Iranului sau a Venezuelei. Nu o să mă refer acum uh, la uh, toate problemele politicii externe, dar este foarte clar că Uniunea Europeană ar trebui să facă tot ce poate pentru a atenua uh, consecințele uh, economice ale pandemiei, indiferent de poziția celorlalți actori internaționali. Mulțumesc! Mulțumim, Udo. Are acum cuvântul Hanna Neumann. Un minut și jumătate. We have focused our... Dragi colegi, ne-am concentrat pe criza sanitară în lunile din urmă și în umbra acesteia o criza drepturile omului se derulează, iar aceasta face ca urgența sanitară să fie încă și mai rea. Dacă regimurile atacă și răpesc jurnaliști, în felul ăsta nu vor opri virusul, ci nu vor face decât să răspândească dezinformarea și neîncrederea. Dacă fondurile pentru coronavirus sunt uh, folosite pentru a cumpăra arme pentru poliție, nu vom opri virusul, ci împrăștie mm, teamă și moarte. Încălcarea drepturilor individuale uh, nu sunt uh, acceptabile. Orice măsură trebuie să fie proporțională și să fie legată de combaterea virusului și oamenii trebuie să aibă posibilitatea să dezbată pe aceste teme. A combate criza globală a coronavirusului trebuie să ne ocupăm de ambele aspecte, atât de criza drepturilor omului cât și de criza sanitară. Trebuie să numărăm morțile, dar și încălcările drepturilor omului. Trebuie să investigăm toate acestea, trebuie să protejăm pe medici, dar și pe activiștii pentru drepturile omului. Domnule Morel, nu vorbim doar de milioane și miliarde de euro. Echipa UE trebuie să devină echipa drepturilor omului și deși aplaud eforturile dumneavoastră în acest sens pentru că ați luat poziții clare, cred că trebuie să accelerăm acțiunile noastre și pe această linie dacă privim uh, cum stau lucrurile astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum urmează domnul Sikorski pentru un minut, vă rog. Domnule președinte, mai întâi aș dori să mm, profit de ocazie pentru a mulțumi antevorbitorului meu, domnul Vaștekovski, care a vorbit despre o comunitate a democrației, o mișcare inițiată de domnul Geremec și um, continuată de mine. Sper că acest lucru înseamnă că guvernul polonez nu va mai încălca statul de drept și va redeveni un exemplu de democrație de urmat. În ceea ce privește criza COVID-19, sper că nevoile vor fi reevaluate în funcție de modul în care a fost gestionată această criză. Știu că propunerile Comisiei Europene uh, Um, ne permit să sperăm că ne vom descurca relativ bine și că Uniunea Europeană va rămâne unită, dar politica artificială a ratelor scăzutele dobânzilor um, riscă să facă să crească disparitățile între statele membre. Deci avem multe oportunități, dar și multe riscuri. Sper că veți gândi și la asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum colega noastră, Catherine Van Brent, un minut. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Borel, aici sunt. Chiar cum a spus dumneavoastră, impactul acestei crize sanitare asupra statelor internaționale nu e clar, dar va fi imens. Uh, să luăm exemplul Chinei, pentru că este la îndemână. Chiar înainte de pandemie, am avut probleme uh, foarte grave în ce privește relațiile cu China. Gândiți-vă la relațiile comerciale, la drepturile omului, la faptul că este o economie de stat, uh, ca să menționez doar câteva probleme. Dar în timpul crizei COVID, uh, aceste probleme nu au făcut decât să se agraveze. China a bombardat Europa cu dezinformare, cu fake news, nu au dat dovadă de transparență în legătură cu gestionarea crizei uh, COVID-19 în China, iar acum știm uh, că suntem uh, prea dependenți de China, de exemplu, în ceea ce privește materiale de protecție în caz de criză sanitară. Deci, domnule Borel, politica comercială este instrumentul cel mai puternic și cel mai important pe care îl avem în politica externă și trebuie să le legăm. Uh, nu doar să vorbim despre drepturile omului și pe de altă parte să avem uh, relații comerciale, să zicem, normale cu China. Trebuie să revizuim relația noastră cu China profund. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Miliamon. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez trei aspecte ale dimensiunii externe ale crizei COVID-19. Mai întâi, criza a arătat problemele guvernanței globale în domeniul sănătății. Instituțiile internaționale nu au fost capabile să asigure în mod eficient nici schimbul de informații și nici coordonarea în lupta împotriva virusului. Al doilea punct pe care doresc să-l subliniez este dependența exagerată a Uniunii Europene uh, de țări terțe Trebuie să ajungem la un nivel ridicat de autonomie în domeniul sănătății. Nu putem să considerăm să depindem de țări terțe în domenii strategice, cum ar fi obținerea de material sanitar sau de uh, activi farmaceutici pentru medicamente astăzi 80% din producția mondială de componente farmaceutice vin din India și din China. În al treilea rând, este evident că trebuie să ajutăm țările terțe și mai ales pe vecinii noștri din Africa să lupte împotriva crizei, și mă bucur că reacția Uniunii Europene a fost una cu o contribuție financiară importantă pentru lupta împotriva pandemiei în țări terțe și uh, închei spunând că, din păcate, în ultimele 20 uh, de ani uh, au apărut mai multe riscuri de epidemii și această pandemie ne-a um, prins nepregătiți. Virusurile nu au frontiere. Următoarea, cri- următoarea criză trebuie afruntată în mod mai eficient și mai coordonat. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum Javier López, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule înalt reprezentant. Pandemia nu doar a, a însemnat doar cea mai mare provocare Uh, economic și în domeniul sănătății pentru lumea întreagă, ci a arătat și contradicțiile modelului nostru actual de guvernanță internațională, tendinții pe care, tendințe pe care deja le-am identificat, o lipsă de leadership global, organizații multilaterale foarte slăbite și o tensiune mari și cu riscuri mari, riscuri mari între marile puteri. Dar Uniunea Europeană poate să acționeze acum. Avem nevoie mai mult ca niciodată de mai multă responsabilitate din partea Uniunii Europene pentru a reforma structurile multilaterale, pentru a face față provocărilor globale, cum este pandemia, dar cum, este, cum sunt și schimbările climatice, cum este inegalitatea și problemele globalizării. E nevoie de uh, cooperare pentru asta. Uniunea Europeană trebuie să-și găsească propriul drum autonom pentru a-și apăra valorile și interesele în lume. Este și momentul să căutăm aliați și să-i sprijinim în momente ca acestea, cum ar fi America Latină, care suferă foarte mult astăzi de consecințele pandemiei. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Iordanov un minut. Уважаеми господин... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule înalt reprezentant, aș vrea să îi felicităm pe cetățenii din Hong Kong care, iată, se ridică pentru drepturile lor pe care Parlamentul chinez încearcă să le uh, încalce prin adoptarea uh, legii securității. Ca reprezentant al unei țări care a trecut prin ororile uh, regimului comunist totalitar, fac un apel la Comisie și la Consiliu și chiar la toți eurodeputații să spună adio iluziei noastre că am am putea fi prieteni cu o China comunistă. Trebuie să apărăm drepturile cetățenilor din Hong Kong, valorile noastre ne determină să spunem regimului de la Beijing că suntem capabili să punem capăt acordurilor de investiții bună oară și că suntem pregătiți să luăm în calcul o politică de sancțiuni, în același fel în care am făcut și după agresiunea Rusiei în Crimea. Sancțiunile sunt singurul instrument pe care îl avem pentru uh, a scutura acești dinozauri comuniști care, iată, supraviețuiesc până în ziua de azi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum Domnul Lexman pentru un minut. Maria Lexman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu suntem gata să vorbim pentru libertate peste tot, nu putem să ne așteptăm ca libertatea să fie garantată peste tot. China subinează autonomia Hong Kongului, statul de drept, libertățile fundamentale, la fel ca și uh, acordurile internaționale. Ultima decizie a, partidului, a Congresului Național de a promulga această lege privind securitatea din Hong Kong amenință securitatea, statul de drept și libertățile fundamentale din Hong Kong. Uh, se așteaptă ca uh, această lege să introducă schimbări draconice. În urmă cu două săptămâni, 900 de lideri uh, internaționali, inclusiv dumneavoastră, au făcut o declarație comună condamnând această mișcare. Rezoluția Parlamentului European uh, oferă o poziție foarte clară privind situația din Hong Kong și susține valorile pe care Uniunea Europeană a fost făurită și pe care ar trebui și trebuie să se orienteze politica externă în conformitate cu articolul 21 din tratate. Și deci solicit uh, toți colegii să sprijine această rezoluție uh, și să uh, fie de partea oamenilor din Hong Kong. Mulțumim. Are acum cuvântul Isabel Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. De la semnătura declarației um, de transfer a Hong Kongului între chinezi uh, și britanici. Uh, uh, multă lume se temea de ziua în care guvernul chinez va submina legea fundamentală din Hong Kong. Um, cu decizia de punere în aplicare a legii naționale de securitate în Hong Kong, China a deschis calea subminării libertăților civile și amenință um, um, sistemul uh, o țară cu două legi. Relațiile dintre UE și China nu, poate să, nu pot să însemne că mm, ne reducem uh, solicitările și valorile la cel mai mic numitor comun. Din potrivă, trebuie să cerem respectarea libertăților, a, legi, a drepturilor omului uh, și autonomia Hong Kongului în dreptul internațional. Mulțumesc! Muito obrigado. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Bautman, sunt minut și jumătate. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentant, dragi colegi. Pentru mine lucrurile sunt clare. Apăr principiul o țară, două sisteme. Deci, sunt alături de cetățeni din Hong Kong și îi susțin exprimarea uh, libertăților de expresie. Uh, violența împotriva lor și noile evoluții în încălcarea autonomiei Hong Kongului sunt inacceptabile. Noi suntem uniți Uh, pentru a avea o rezoluție dură, cerând Chinei să retragă legislația de securitate, să-i respecte pe cetățenii din Hong Kong și să arate că e gata să respecte statul de drept. Dacă nu, noi, comunitatea internațională, trebuie să ne gândim să aducem acest caz înaintea Curții Penale Internaționale și să elaborăm sancțiuni împotriva Chinei. Și aș sublinia, domnule Borel, că aproape 500 de milioane de consumatori, suntem aproape 500 de milioane de consumatori de produse chineze și ca atare trebuie să putem influența schimbarea acolo. Sunt gata să discut cu China. Vreau ca Europa să caute o nouă strategie uh, cu China, dar asta trebuie să o facem apărându-ne interesele și valorile. De aceea pledez nou pentru ca China să retragă legea de securitate și să ofere cetățenilor din Hong Kong autonomia care a fost uh, înscrisă în acordul O țară, două sisteme. Renew va susține întotdeauna valorile noastre și democrația peste tot în lume. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune președintele. Acum are cuvântul Maravizoto un minut. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. China comunistă este imperul răului din mileniul 3. Dictatura comunistă chineză este cea mai mare amenințare la adresa libertății și democrației noastre urgența coronavirusului, războiul împotriva Hong Kongului și încălcarea dreptului fundamental, spionii chinezi în instituțiile europene. Sunt lucruri care demonstrează acest lucru în mod evident. Este scandalos că, că um, Europa și guvernul italian uh, închid ochii uh, când vedem ce face guvernul chinez. Ne-am, chinez. ne-am săturat de minciuni. Trebuie să cerem uh, um, adevărul în legătură cu crimele Chinei. Uh, viața noastră, valorile noastre nu sunt de vânzare. Dragi dragi colegi, este clar că avem de-a face cu un război economic și un război între civilizații, război declarat de dictatura chineză împotriva lumii occidentale. Noi trebuie să sprijinim Alianța Atlantică și trebuie să ne apărăm uh, libertatea și democrația, italienii, europenii, oamenii liberi din întreaga lume nu pot să moară sclavi ai regimului comunist chinez. <coughs> Mulțumesc. Acum dau cuvântul Zitei Cancu. Un minut, Canco. This commission... Această comisie a promis că va fi o, o comisie geopolitică. Cu toate acestea, nu am văzut nicio dovadă în acest sens. În loc, am văzut un serviciu de acțiune externă sprijinind uh, Beijingul la summitul uh, UE China de săptămâna viitoare, este clar că chinezii vor refuza să facă progrese